kívánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés Voi prezida începând de acum în limba mea maternă, în maghiară și acum avem pe ordinea de zi declarația Consiliului și a Comisiei în legătură cu operațiuni comune de îndepărtare a migranților ilegali către Afganistan și alte țări terțe. Am să dau cuvântul în numele Consiliului domnului Tobias Bilstrom. Uh, Herr talman, äh, ärade ledamöter. Äh, Domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această oportunitate pentru a dezbate această chestiune esențială. Ținând cont de întrebările care au fost prezentate de mai mulți deputați, se poate vedea că este o chestiune îngrijorătoare și sper să clarific părerea Consiliului și să răspund la întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește statul de drept și respectarea drepturilor omului, acestea sunt principii fundamentale ale cooperării în Uniunea Europeană ele sunt principii de bază pentru cooperarea între statele membre și aceste principii sunt și vor rămâne în continuare principiile de temelie în ceea ce privește azilul și imigrația. Cooperarea europeană în ceea ce privește azilul european s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și există o serie de acte legislative și măsuri care au fost deja luate. În ceea ce privește drepturile solicitanților de azil, trebuie să ne reamintim întotdeauna principiile de bază, pentru că obiectivul este acela de a avea un sistem comun de azil european în care să protejăm cetățenii, aceasta în conformitate cu Convenția refugiaților de la Geneva și o serie de alte convenții internaționale pentru a proteja drepturile refugiaților. Există o serie de prevederi care permit să se utilizeze principiul subsidiarității și, în același timp, permit repatrierea acestor persoane. Acestea reprezintă temeiul juridic pentru sistemul comun european de azil. Temeiul juridic sunt regulamentul de la Dublin în legătură cu criteriile și mecanismele utilizate și care definesc ce state membre sunt responsabile și pot analiza un dosar de azil. Directiva care a stabilit cerințele minime și standardele minime și directiva suplimentară care stabilește standardele minime de evaluare a protecției internaționale unui solicitant de azil. Statele membre trebuie să aplice aceste standarde minime pentru a oferi protecția necesară. Aceste documente juridice vor fi în curând revizuite și implementate și transpuse în legislația națională. În felul acesta vom avea un pachet eficient. Amendamentele care au fost prezentate vor fi adoptate prin procedură de codecizie și aceasta înseamnă că ele vor trebui să fie susținute la nivel politic și să fie bine fundate pe principiul sistemului comun de azil. În ceea ce privește imigrația, scopul acesta este de a permite persoanelor să vină în mod legal în Uniunea Europeană și a celor care nu respectă aceste condiții să fie trimiși înapoi sau, de exemplu, în cazul celor care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a cere azilul. În ceea ce privește drepturile fundamentale ale celor care n-au dreptul de a avea reședința în Uniunea Europeană, trebuie să spun că aici există legislație în domeniu și aș vrea să mă refer în special la legislația repatrierii imigranților ilegali care nu au dreptul să călătorească sau să aibă ședere ilegală într-un anumit stat, stat membru. E vorba de directiva de repatriere care a fost adoptată de Parlament și Consiliu în 2008. Această directivă este primul pas înainte important în vederea așteptării unei legislații complementare pentru a ajunge la politici mai eficiente de repatriere a cetățenilor din Europa. Acesta este un principiu fundamental și anume că trebuie să oferim siguranță juridică și să ne comportăm în mod uman. Există de asemenea eforturi de coordonare la nivel european prin organizarea, de exemplu, a unor zboruri în comun de repatriere. Aceste decizii au fost luate încă din 2002. Utilizarea acestor zboruri în comun este o măsură foarte eficientă și o măsură de bună cooperare între statele membre. Dar aș vrea totuși să subliniez aici că nu vorbim despre organizarea unor decizii colective de repatriere, ci de o cooperare foarte bună după ce au fost luate deciziile pentru a se face această repatriere în comun. Există directive care decurg din aceste acte legislative și în care se spune că persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a avea reședință sau a călători pe teritoriul Uniunii Europene sunt persoanele cărora li se aplică această directivă. Statele membre care iau parte la această inițiativă de repatriere trebuie să se asigure că toate persoanele care sunt trimise înapoi sunt repatriate în mod legal și li se respectă drepturile. Există de asemenea o reglementare pentru înființarea unui birou de coordonare între statele membre și vorbim aici despre agenția Frontex, agenție care poate oferi susținerea sa statelor membre atunci când se ia decizia de a repatria anumite persoane. Consiliul European a cerut în luna octombrie Frontexului să analizeze posibilitatea de a organiza și de a finanța niște zboruri comune de repatriere. Ideea era aceea de a asigura protecție internațională pentru cei care aveau nevoie de ea și ca persoanele care aveau reședință ilegală pe teritoriul european să fie repatriate către țările terțe, terțe printr-o procedură juridică absolut legală. Organizarea acestor zboruri în comun nu înseamnă că se pune sub semnul întrebării principiul nereturnării, pentru că aceste persoane au drepturile garantate, iar statele membre trebuie să țină cont de circumstanțele atenuante ale fiecărui individ care ar putea fi trimis înapoi. Aceasta se aplică și persoanelor, bineînțeles, care vin din Afganistan. Domnule președinte, politicile comunității în ceea ce privește returnarea sunt foarte importante și fac parte dintr-o politică mai extinsă a imigrației. Pactul European pentru Imigrație și Azil, care au fost adoptate anul trecut în luna septembrie la Consiliu, confirmă angajamentul Uniunii Europene și abordarea sa generală în ceea ce privește imigrația. Aceasta înseamnă că chestiunile legate de imigrație trebuie văzută ca o parte a politicii de relații externe a UE. Avem nevoie de parteneriate mai bune cu țările de tranzit și cu țările de origine, de asemenea cu țările de destinație. Programul de la Stockholm, despre care am vorbit astăzi mai devreme, va confirma și va elabora și mai mult această strategie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Bilstrum. Și acum, în numele Comisiei, dau cuvântul comisarului Baron. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă reamintesc că principalele principii care ne călăuzesc atitudinea în acest domeniu al uh, imigrației și al repatrierii imigranților ilegali. Legislația europeană le cere statelor membre ca cetățenii din țări terțe să poată cere protecție internațională dacă doresc să facă acest lucru. În ceea ce privește posibilitatea ca acești cetățeni, de exemplu afgani, să primească o formă de protecție internațională, statele membre trebuie să examineze fiecare cerere de azil, aplicând criteriile fixate de legislația europeană situației fiecărui solicitant. Statele membre trebuie să stabilească dacă acel solicitant poate pretinde sau nu la statutul de refugiat. Și dacă nu se îndeplinesc criteriile pentru a fi considerat uh, refugiat, se verifică dacă persoana respectivă poate beneficia de protecția subsidiară. Vă voi reaminti care sunt principiile. În primul rând, cetățenii din țări terțe nu trebuie trimiși în țările de origine dacă sunt expuși unor uh, riscuri grave. Legislația UE și mai ales directiva privind azilul și calificarea stipulează că statele membre trebuie să respecte principiul de nereturnare în conformitate cu obligațiile pe care le au la nivel internațional. Statele membre nu pot trimite în Afganistan persoane care sunt refugiați conform Convenției de la Geneva sau care au primit un nivel de protecție subsidiară. Pe lângă acesta, statele membre trebuie să se asigure că nicio operațiune de returnare nu se face prin încălcarea articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, convenție care obligă statele membre să se asigure că o persoană nu va fi returnată în țara de origine dacă riscă să sufere de persecuții sau de o atingere gravă a persoanei. În al doilea rând, nu putem să generalizăm ceea ce s-a întâmplat în legătură cu returnările făcute către Afganistan. Afganistanul fiind principala țară de origine a solicitanților de azil. Uh, Uniunea Europeană nu a primit decât o mică parte din refugiații din Afganistan. Majoritatea se află în Iran și în Pakistan, țări vecine Afganistanului. Deci nu putem trage niște concluzii generale în legătură cu faptul dacă această returnare a cetățenilor afgani în țara de origine ar încălca sau nu dreptul comunitar, Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene statele membre, acolo unde se fac cererile de azil, trebuie să se pronunțe în funcție de fiecare cerere și în funcție de situația acesteia. Statele membre trebuie să examineze circumstanțele individuale pentru a stabili eventualele nevoi de protecție ale fiecărui solicitant. Asta înseamnă să se analizeze condițiile politice de securitate, de drepturi ale omului din Afganistan. Asta presupune de asemenea o, analiz, o analiză deosebită a situației uh, persoanei respective, de asemenea, mediul familial trebuie analizat, activitățile pe care le avea în țara de origine și alte caracteristici specifice care ar putea să facă să crească vulnerabilitatea acestei persoane. Deci nu putem avea niște criterii generale în ceea ce îi privește pe acești afgani, însă statisticile arată că rata de recunoaștere a statutului de refugiat a crescut. În primul trimestru din 2009, peste 50% din, ce, din cei care au cerut acest azil au primit protecție, față de 30% în ultimul trimestru din 2008. Ajung acum la o altă problemă, și anume, care sunt condițiile care trebuie respectate înainte de a hotărâ să se facă o astfel de operațiune de îndepărtare a migranților. În ceea ce privește operațiunea comună făcută de Marea Britanie și Franța, eu am indicat că o persoană este îndepărtată, este, că atunci când o persoană este repatriată într-o țară ca Afganistanul, statul membru, statele membre trebuie să se asigure de trei lucruri. În primul rând, să se asigure că migrantul nu dorește să ceară protecție internațională. În al doilea rând, dacă o cerere de protecție internațională a fost făcută, statul membru trebuie să se asigure că această cerere a fost analizată în mod individual și detaliat și că a fost respinsă după o procedură de evaluare potrivită. În al treilea rând, trebuie să se asigure că viața migrantului repatriat în țara de origine nu va fi amenințată. Comisia a încercat să obțină și mai multe precizări în legătură cu circumstanțele acestor operațiuni comune de îndepărtare a migrațiilor ilegale spre Afganistan, operațiuni făcute de Franța și Marea Britanie. Însă Comisia, în momentul de față, nu are la dispoziție toate elementele pentru a hotărâ dacă cele trei criterii au fost respectate în cazul acestor operațiuni. Care este situația acestor operațiuni comune de îndepărtare a mai multor persoane? Deci după ce fiecare dosar a fost analizat în mod uh, individual, bineînțeles. Protocolul 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta a Drepturilor Fundamentale a UE, interzic astfel de expulzări colective. Însă nu există obstacol juridic și nicio obiecțiune de principiu pentru ca mai multe măsuri de returnare, uh, măsuri uh, luate individual, să fie efectuate în comun, fiecare pe baza unei decizii diferite, folosind, de exemplu, același zbor. Nu există de asemenea obstacole juridice pentru ca aceste operațiuni să fie organizate în comun de mai multe state membre. Iar mandatul actual pe care îl are Frontex prevede o cooperare operațională în domeniul acestor operațiuni comune de îndepărtare a migranților ilegali. Consiliul European a cerut ca Frontexul să fie întărit, să aibă mai mare capacitate operațională și să ne gândim la posibilitatea de a închiria, de a organiza zboruri regulate pentru îndepărtarea migranților ilegali. De asemenea, se prevăd și o serie de măsuri de însoțire, de acompaniere. De asemenea, trebuie să ne dăm seama de un lucru. Directiva de returnare nu a fost încă transpusă în multe țări, însă în ciuda acestui fapt stat, uh, Comisia încurajează statele membre ca aceste operațiuni de îndepărtare a migranților să respecte normele necesare. Prin urmare, prioritatea trebuie acordată repatrierilor voluntare, trebuie să fie prevăzute căi de recurs, iar drepturile celor vulnerabili trebuie luate în calcul. Directiva de returnare încă nu este în vigoare, va intra în vigoare în curând și va permite uh, Um, instituirea de garanții suplimentare. Doamnelor și domnilor deputați, acestea sunt uh, răspunsurile pe care le pot da din perspectiva dreptului comunitar. Domnul Tobias Bilstrom a explicat de asemenea că noi încercăm să menținem întotdeauna un echilibru corect între uh, dorința de a-i uh, primi pe teritoriul nostru pe cei care sunt persecutați din motive politice și, prin urmare, merită protecția noastră, pe de-o parte, și, pe de-o parte, să recunoaștem faptul că multe cereri nu sunt întemeiate și nu au de ce să fie acceptate. Prin urmare, e un echilibru foarte greu de atins Acestea sunt uh, răspunsurile pe care le am pentru Parlament și aștept, bineînțeles, să fiu ascultat cu mare atenție răspunsurile și intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar Baro. În numele grupurilor politice vor interveni deputații. Două minute, doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre primirea persoanelor care fug din calea războiului și de a le oferi acestora niște condiții decente. Însă, în Uniunea Europeană, de mai mulți ani, <clears throat> se confruntă cu fluxuri migratorii mixte și cu persoane care abuzează de sistemul de azil, persoane care nu respectă condițiile. Ce putem face? Această întrebare s-a pus în fiecare stat membru legat de capacitatea fiecăruia de absorpție, capacitatea care are limitele sale. Trebuie să li se acorde acest drept de azil persoanelor care respectă criterii obiective și este esențial să fim fermi în cazul um, procesului de îndepărtare a migranților ilegali care vin aici din motive economice. Este foarte important de asemenea ca țările care sunt pe calea fluxului de migrație clandestină să aplice aceste măsuri de repatriere forțată acolo nu este cazul. Este suficient să citim state membre ale Uniunii Europene care practică asemenea, care folosesc aceste sisteme. Avem nevoie de un consens care ne va permite să organizăm operațiuni comune de îndepărtare finanțate de Frontex. Această inițiativă de gestionare a fluxurilor migratorii trebuie salutată. Și vreau să vă, vă amintesc și că operațiunile comune de îndepărtare sunt totul diferite și separate de expulzările colective în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Curtea de la Strasburg interzice orice măsuri cu caracter obligatoriu însă autorizează uh, operațiunile de îndepărtare care au loc după ce s-a analizat în mod obiectiv situația cetățeanului respectiv. Aceste proceduri de expulzare trebuie strict încadrate și, în cazul lor, trebuie respectate drepturile fundamentale ale omului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Mathieu. Pentru două minute acum are cuvântul doamna Silvie Ghiom. Avec attention, messieurs, madame. Mulțumesc. Am ascultat cu foarte mare atenție, însă există o serie de îngrijorări și întrebări pe care le-am. Și aș vrea să dau aici în special două exemple recente. Primul se referă la operațiunea comună de returnare spre Kabul și vreau să vă întreb dacă considerați că Afganistanul este o țară unde aceste persoane, acestor persoane li se poate garanta libertatea. Această expulzare trebuie făcută respectând procedurile fiecărui stat membru și după realizarea unui dosar individual pentru fiecare caz. Al doilea dosar se referă la trimiterea unor persoane din Belgia, Germania și alte țări către Kosovo și aceasta respectând liniile directoare din 9 noiembrie de anul trecut și acolo se arată că romii sunt amenințați și supuși violențelor fizice și nu sunt respectate libertățile lor. E nevoie însă de trei precizări aici. De ce articolul din 2004 care vorbește de amenințări grave și violențe grave și de încălcarea drepturilor la protecție subsidiară, deci acest articol nu este aplicat. O a doua chestiune. Considerați că este legitim să se expulzeze aceste persoane doar pentru că n-au făcut o cerere de protecție internațională, deși știm conform Dublin că multe persoane nu fac această cerere în țara de intrare pentru că șansele sunt foarte scăzute și condițiile de primire deplorabile. O a treia întrebare. Dacă statele membre confirmă decizia Consiliului din octombrie și se confirmă zborurile comune ale agenției Frontex, nu credeți că ar trebui să se reacționeze cu mai mare rapiditate între țările implicate în ceea ce privește condițiile de examinare a dosarelor prezentate și de, cer- de acceptare sau nu a azilului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei de Sarnez. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând vreau să vă spun că foarte mulți cetățeni europeni au văzut cu tristețe cum s-a organizat uh, întoarcerea acestor cetățeni afgani, 3 din Franța, 24 din Marea Britanie, oameni care au părăsit țara lor aflată în război pentru a căuta azil și protecție în Europa. Deci au fost trimiși înapoi într-o țară care se află în continuare în război și unde sigur, securitatea nu poate fi garantată. Drepturile omului sunt astfel încălcate. De asemenea, câteva zile mai târziu am văzut că la summitul european se prevede nu doar organizarea de zboruri comune, ci și finanțarea acestora. O noutate din perspectiva bugetară europeană. Aceasta nu este Europa pe care o vrem noi. Europa nu există pentru a legitimiza niște practici naționale care contravin drepturilor fundamentale și e foarte ușor să dai vina pe unul sau pe altul. Când îl aud, de exemplu, pe ministrul francez al imigrației declarând că aceste returnări forțate trebuie făcute sub drapelul european, între ghilimele, deci vă spun, părinții fondatori nu au invitat Uniunea Europeană pentru a ajunge la așa ceva. Parisul și Londra trebuie să se asigure că acești cetățeni afgani au avut posibilitatea de a cere azil, că cererea respectivă le-a fost refuzată și că viața lor nu era pusă în pericol în regiunea în care au fost uh, Uh, returnați. Aș vrea să ne confirmați în mod explicit că s-a analizat fiecare cerere de azil în mod individual. De asemenea, aș vrea să știu dacă pentru Comisia Europeană Afganistanul este o țară sigură și dacă nu este așa, aș vrea să știu dacă Comisia Europeană este de acord că această returnare obligatorie s-a făcut încălcând articolul 3 din Convenția de la Geneva. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care ni le veți da. Vă mulțumesc, doamnă Flotră. Are cuvântul acum uh, doamnă Desarnes, doamna Flotră. D'abord, je voudrais féliciter qui... Salut această dezbatere de astăzi pe acest subiect, pentru că este clar că șefii de stat și de guvern prevăzuseră că repatrierea migranților uh, într-o situație uh, ilegală nu va fi așa de ușoară. Și avem nu motive. Comisia a solicitat informații din partea guvernului francez și britanic și, în al doilea rând, pentru că purtăm noi astăzi această discuție. Deja s-au adresat întrebările importante. Dacă Afganistan este o țară sigură, trebuie să întrebăm pe domnul Obama, care a decis să trimită acolo 34.000 de soldați. Nicio armată nu este capabilă să garanteze supraviețuirea acestor persoane în Afganistan. Iar noi, oare vom uh, putem garanta că acești oameni pe care îi repatriem în Afganistan nu își vor vedea viața pusă în pericol este o, o glumă care nu este acceptabilă, acceptată nici de IGNUR, care de altfel a recomandat statelor membre să nu accepte aceste repatrieri. Al doilea aspect ambigu legat de, se leagă de expulzările colective. Articolul 19, 1 și 2 din Cartea Fundamentală vorbește despre interdicția expulzărilor colective. Dumneavoastră ne spuneți că nu este vorba de expulzare colectivă. Domnul Bilstrom spune că este vorba de o mobilizare rezonabilă a resurselor. Există totuși niște limite, limite pe care trebuie să vedem unde le trasăm pentru Pentru, dacă vorbim despre pat cale, trebuie să ne gândim la faptul că din motive de comunicare, în momentul în care guvernul francez decide să mediatizeze operațiunile de repatriere colectivă, există în teritoriul Pas-de-Calais arestări colective, deci ilegale, pentru că se bazează pe discriminare. Nu putem în niciun caz să garantăm ce spuneți dumneavoastră, domnule Baro, și anume că e vorba de o operațiune comună pentru persoane care sunt, au o prezență ilegală pe teritoriile statelor membre. Este vorba chiar de o expulzare colectivă pentru că a fost vorba de un arest colectiv. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Vergia. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ar trebui să salutăm faptul că s-a organizat această dezbatere și totuși sunt impresionată de această, acest uh, lim, această limbă de lemn pe care am ascultat-o. E vorba de un joc de cuvinte, pentru că, într-adevăr, e vorba de expulzări colective care au fost organizate. Noi ne mândrim cu drepturile omului și dreptul la azil este unul dintre aceste drepturi fundamentale. Iar în ziua de astăzi, afganii sunt cei care au fost expulzați într-o țară în război, țară care participă alături de multe alte țări europene la acest război. Și vă rog să mă scuzați, domnule comisar, dar legislațiile în vigoare sunt legislații comunitare și în același timp legislații la nivel naționale. Și nu trebuie să ne trimiteți la cazurile naționale, pentru că o bună parte a acestor cazuri se uh, justifică prin directiva de returnare, o directivă pe care eu o numesc ca rușinii. Știți foarte bine că solicitanții de azil sunt tratați în mod diferit în diferitele state membre și tocmai din cauza acestor diferențe afganii nu reușesc să ceară azilul în condiții echitabile. De aceea aș, dorea să se, aș dori să se răspundă la toate întrebările care au fost puse de colegii mei și aș dori de asemenea să se facă o evaluare a acestor politici în fiecare caz, dacă e posibil. Mulțumesc, doamnă Vergiat. Următoarele intervenții în procedura Catch DI. Doamna Cristin de Beirac. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin și o inițiativă comună a Guvernului Socialist Britanic și a Guvernului francez privind trimiterea în Afganistan acestor cetățeni aflați în uh, situație ilegală. Aceste persoane au făcut cereri de azil, cereri care au fost respinse, iar această inițiativă bilaterală trebuie să se prelungească acum și să se facă la nivel comunitară. Imigrația ilegală este o provocare care trebuie să-i facem față în comun. Iar Pactul European pentru Imigrație și Azil, adoptat de președinția franceză, Trebuie să meargă mai departe, să punem la oaltă toate mijloacele noastre și să organizăm astfel de zvoturi finanțare de, finanțate de Frontex. Decizia de a cere un studiu în acest domeniu este o primă etapă. Eu aș dori ca din partea Comisiei să avem sprijin pentru această măsură, deoarece imigrația ilegală afectează întreaga populație și îi afectează și pe imigranții aflați în situație legală. Vă mulțumesc, care cuvântul acum doamna Esaia. Arvoisa puhemies, Geneven sopimuksen pakolaismäärite... Mulțumesc. Dispozițiile prevăd faptul că fiecare refugiat trebuie să îndeplinească anumite criterii ce trebuie analizate separat. Așa cum au spus antevorbitorii mei, această analiză se face în general în mod adecvat și um, solicitanții de protecție internațională sau de azil uh, sunt uh, analizați. Trebuie să ne întrebăm dacă este adecvat însă să Uh, repatriem persoane în uh, Afganistan. În Afganistan, în Finlanda, aveam, am avut o problemă în ciuda definițiilor uh, clare și anume problema este dacă refugiatul nu îndeplinește criteriile despre care vorbeam, dacă el trebuie totuși repatriat într-o țară în care viața i-ar fi pusă în pericol, caz în care acordăm un, uh, un, o protecție temporară. Mulțumesc. Urmează domnul Zemchen. să zacząć od następującej kwestii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc aici despre următoarea chestiune. Lucrez la Ministerul Apărării din Polonia, am lucrat de mai mulți ani și am vizitat Afganistanul de mai multe ori, pentru că avem 2000 de soldați trimiși acolo. Situația este dramatică pentru că, pe de o parte, oamenii sunt disperați și nu fac față, față situațiilor dificile din cauza războiului din regiune, iar pe de altă parte există oameni în Afganistan care joacă un rol dublu. În timpul zilei para susține autoritățile guvernamentale, iar în timpul nopții, de fapt, îi susțin pe talibani. Iată de ce vreau să pun următoarea întrebare. Avem instrumentele necesare pentru a putea evalua situația adevărată și poziția imigranților din Europa, pentru că am senzația că unii pur și simplu pleacă din țara lor pentru că sunt disperați, însă există și cazuri individuale acestor personaje care joacă un rol dublu. Mulțumesc, doamna Keller. Thank you. Mulțumesc. Mă întreb, de ce acești oameni se află aici într-o situație ilegală? Deoarece nu pot ieși din țara lor aflată în război în mod legal. Deci nu au cum să ajungă în mod legal pe teritoriul nostru. Deci nu e de mirare că ei se află într-o situație clandestină. Și știm cât de greu este să ceri azil, să obții azilul. Uh, Convenția de la Geneva este destul de strictă în acest sens, deci trebuie să dovedești că ești persecutat personal, ceea ce e greu atunci când fugi de război. Acești S-a spus că acești oameni nu au primit azilul și, prin urmare, trebuie trimiși înapoi în Afganistan, unde e război, unde oamenii nu pot trăi, unde nu există nicio cale de a-ți trăi, de a-ți câștiga existența și unde femeile sunt foarte persecutate. Deci doar uh, din aceste temeiuri, femeile cel puțin ar trebui să primească azil. De aceea aș îndemna toate statele membre și Comisia să se opun acestor îndepărtări comune către Afganistan a acestor persoane. Vă mulțumesc, doamnă Keller. Are cuvântul acum din partea Consiliului domnul ministru Bilstrom. Herr talman, ärade ledamöter președinte, stimați deputați, mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră foarte interesantă la această dezbatere. În primul rând, aș vrea să fac un rezumat al uh, principiilor celor mai importante din acest domeniu și voi începe cu ce spunea doamna Mathieu, care s-a referit la aceste fluxuri mixte de migrație. Este adevărat că există, ele există și se îndreaptă spre Uniunea Europeană și având în vedere că Uniunea Europeană nu are o capacitate nelimitată de absorpție, așa cum spunea de altfel doamna Mathieu, este important să ne asigurăm că se face o evaluare separată a fiecărui caz de persoane care au nevoie de protecție conform Convenției de la Geneva și a regulilor de protecție internațională. Dincolo de acestea, Comisia Europeană, prin directivele sale, veghează asupra situației. Și ajung aici la ce spunea doamna Desanis și doamna Guillermo. Dacă Afganistanul este o țară în care se poate garanta în vreun fel siguranța individuală, tocmai această întrebare este atât de importantă în discuția noastră. Tocmai din acest motiv trebuie făcută o examinare a fiecărui caz în parte și acesta este motivul pentru care ar trebui să învițăm un sistem european comun de azil. Mulți vorbitori se pare că au uitat de această idee. Ideea ar fi că aceste evaluări asigură că da înseamnă da și nu înseamnă nu. Și atunci când răspunsul este nu, când există un refuz, deci, trebuie să ne asigurăm că repatrierea într-adevăr are loc, indiferent care este țara despre care vorbim. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că persoana în cauză este în siguranță, că nu are nevoie de protecție individuală și abia după aceea poate avea loc o repatriere noi păstrându-ne conștiința împăcată. Dacă vorbim însă despre repatrieri colective, prin zboruri colective, Dar trebuie să, să fie foarte clar faptul că sunt repatriate mai multe persoane în același timp, după ce li s-au analizat, analizat cazurile, nu înseamnă că e vorba de o repatriere colectivă. Mă refer acum la ce spunea doamna Keller, care întotdeauna are intervenții interesante. Este adevărat, problema accesului este una complicată. Este dificil să lucrez cu un sistem care spune că trebuie să te găsești pe teritoriul Uniunii Europene pentru a face o cerere de azil, pentru că nu este întotdeauna ușor să ajungi pe teritoriul Uniunii Europene. Tocmai de aceea noi, președinția suedeză, am încercat să punem la punct un sistem european comun care ne-ar permite ne-ar da posibilitatea de a oferi protecție persoanelor celor mai vulnerabile, persoanelor care nu au mijloacele necesare pentru a călători spre Uniunea Europeană unde să facă apoi cerere de azil. Dacă și celelalte state europene ar putea oferi la fel de multe locuri ca uh, Suedia, în, curent, în prezent avem 1900 de uh, locuri, deci dacă toate statele ar face aceleași eforturi ca și noi, am putea Um, pune la dispoziție Agenției ONU pentru Refugiați 100 de mii de locuri, lucru care ar ajuta în mare măsură la rezolvarea problemei globale a refugiaților. Aceasta este de altfel și calea de urmat dacă dorim să ajutăm țările din care provin atât de mulți refugiați. Mulțumesc, domnule ministru și îi dau cuvântul domnului comisar Baron. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Principala dificultate cu care ne confruntăm este cea pe care a prezentat doamna Mathieu. Avem imigranți care vin din motive economice sau de mediu și alte persoane care sunt într-adevăr persecutate și care au dreptul la protecție internațională sau subsidiară. Și aceasta este dificultatea și aceasta trebuie să o înțelegem pentru a avea o bună gestiune a acestei probleme care este foarte grea. Aș vrea să citesc acum, pentru că nu pot să răspund la toate întrebările, dar am să citesc o parte a răspunsului francez pentru că m-ați întrebat. Iată, deci, se spune că interesații care nu prezentaseră o cerere de azil au fost uh, trecuți în, în arest administrativ și fiecare dintre ei a fost notificat în limba de origine, aveau dreptul de a contesta în fața unui judecător administrativ, iar decizia de îndepărtare a fost supusă acestui drept și, de asemenea, decizia de a fi returnați către țara de origine. printre acești străini, nici unul nu a cerut dreptul de azil, unul dintre ei a făcut un recurs administrativ și doi dintre ei au ajuns în fața tribunalului și au dispus de interpreți. De asemenea, au avut prezența unui avocat și a interpreților și au prezentat riscurile la care sunt supuși dacă se întorc în țara de origine. S-a recunoscut dreptul la azil la mai mulți solicitanți care ceruseră azilul în condiții similare, dar s-a considerat pe de altă parte că nu există motive serioase pentru a crede că aceste persoane sunt supuse unui risc real și unei amenințări reale față de viața lor în cazul repatrierii. Avem de asemenea un răspuns din partea guvernului britanic și pot să vă spun că am făcut ceea ce mi-a dictat conștiința, am pus întrebări statelor membre. Ceea ce aș vrea să vă spun de asemenea este că această noțiune, acest concept de țară sigură implică și o anumită jurisprudență a Curții de Justiție și a CEDO, în care se spune că o țară care trece prin anumite probleme nu justifică în sine dreptul la protecție internațională sau subsidiară. Și aceasta cu anumite excepții. Dacă există o situație de violență generală la un nivel atât de înalt încât orice persoană care ar fi în acea regiune sau țară ar fi supus unui adevărat risc de a-și pierde viața. E adevărat că aceste circunstanțe excepționale n-au fost invocate în acest caz. Aș vrea de asemenea să răspund în legătură cu acele zboruri regrupate. Frontex a organizat deja astfel de zboruri și le-a și finanțat parțial. Au existat deja astfel de zboruri în 2008, în 2009, deci nu este o noutate. Iar ceea ce încearcă să facă agenția Frotex și directorul acesteia este ca aceste zboruri comune să se facă în condiții convenabile, respectând persoanele respective. Directorul Frontex mi-a spus recent că a observat că în Austria, de exemplu, exista un ombudsman care supraveghea tocmai condițiile în care se desfășurau aceste repatrieri. Și iată, tocmai aceasta dorim și noi să uh, Realizăm, de exemplu, o expertiză pentru a vedea cum sunt trimise înapoi la ei acasă aceste persoane și să ne asigurăm că, bineînțeles, că cazul acestor persoane nu ar trebui să fie uh, supus protecției internaționale sau subsidiare și deci că repatrierea se face în condiții corecte. Iată, încercăm să examinăm la cererea Consiliului această situație și Bineînțeles că nu, nici nu vrem să ne imaginăm astfel de zboruri forțate fără niciun fel de garanție internațională. Aș vrea să mulțumesc acum președinției suedeze care ne-a ajutat foarte mult și vreau să vă reamintesc că încă din primăvară am început să lucrăm asupra textelor care ne vor permite să avansăm spre o Europa a azilului. Avem condițiile de primire, Mariel de Sarnez a vorbit pe drept cuvânt despre problema de la Dublin și am evocat de asemenea adaptarea regulamentului pentru a evita ca acesta să intre în contradicție cu interesele persoanelor vulnerabile și în special ale copiilor. Și am acceptat principiul anumitor derogări față de regulamentul de la Dublin. Iar pe 21 octombrie am adoptat alte texte importante, două, Comisia vreau să spun data aceasta, un text în legătură cu directiva calificărilor și unul în legătură cu directiva procedurilor de azil. Iar în aceste proiecte de directivă asupra procedurilor de azil încercăm să stabilim criterii cu adevărat obiective aplicate peste tot, la fel, și avem nevoie, bineînțeles, de un birou de susținere pentru a verifica că practicile sunt aproape identice în toată Uniunea Europeană, pentru că această Europa a azilului să ia naștere în sfârșit. Aș vrea să mulțumesc președinției suedeze pentru că a prezentat în Consiliu aceste texte, dar acestea sunt departe de a fi adoptate la ora actuală. Ne confruntăm cu dificultăți și voi face, bineînțeles, tot ce voi putea pentru a putea implementa această Europa a azilului. Și aș vrea să mulțumesc președinției suedeze care a dat exemplu, domnul Billstrom a menționat exemplul suedei în Europa. Pentru că în spatele acestei probleme există, de fapt, o solidaritate mare între statele membre pentru a-i primi pe acești refugiați, pentru a le asigura protecția. Și toate țările trebuie să participe, însă n-am ajuns încă până acolo. Există în continuare țări care nu doresc să primească refugiați. Iată deci ce doream să vă răspund. Știu că N-am răspuns la toate întrebările, dar oricum pot să vă spun că la comisie facem tot ce putem pentru a respecta dreptul european și chiar mai mult valorile europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Baro. După această intervenție se încheie această dezbatere de pe ordinea de zi și vom trece acum la următorul punct, și anume cel de-al doilea.